Domnule președinte. Domnule președinte, nu am înțeles ce s-a întâmplat cu votul. Am votat să avem ordinea de zi stabilită la conferința președinților sau împotriva acestea? Deci împotriva acestea? Deci joi nu mai avem sesiune. A, vreți să veniți să semnați, să luați și diurna, dar să nu votați, să nu faceți treaba, nu? Domnule Dol, dragă Josef. am votat un singur lucru și anume ca joi să nu avem voturile. Restul punctelor de pe ordinea de zi se mențin. Deci nu, vom, nu vom vota acest punct privind carențele din domeniul protecției drepturilor omului și a uh, dreptății în Republica Democrată Congo. Restul punctelor se mențin, fără nicio modificare. Deci singurul lucru eliminat este acest vot, atâta tot. Restul rămâne pe joi. Celelalte voturi și celelalte lucruri pe care trebuie să le dezbatem le păstrăm pe ordinea de zi. Deci era vorba de un singur vot, domnule Dol. Prin urmare, joi vom avea sesiune normală. Ați înțeles? Colegi, we were discussing only one voting. One voting on Thursday. In the... Vorbim doar de un vot. În cazul Republicii Democratice Congo. Democratic Republic of Congo. Nothing else. Przechodzimy do debaty. Powtarzam, sprawozdanie pani de Veyrac. Trecem acum la ordinea de zi. Raportul doamnei de Veyrac, investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă. Îi dau cuvântul doamnei raportor, Cristin de Veyrac. Bardzo proszę. Rog. Look, dove, dove va? Dove va? Dove Okay. She's waiting for Yes. Please, madame. Merci, monsieur le président. La politique europeană... mulțumesc. Politica europeană a transporturilor nu se referă doar la obiective economice, ci mai ales la voința de a garanta standardele cele mai ridicate în ceea ce privește siguranța călătorilor. Yes, please. everything is ready. Puteți uh, începe. Este un obiectiv de care ne-am apropiat în ultimii ani și trebuie să ne continuăm eforturile pentru a asigura un nivel optim de siguranță aeriană. Și în acest cadru discutăm despre proiectul de regulament privind uh, anchetele legate de prevenirea accidentelor și de incidentele de aviație civilă. După negocieri grele am ajuns la un acord în prima lectură cu Consiliul prin care garantăm niște progrese concrete în ceea ce privește anchetele de prevenire a accidentelor și atenția acordată victimelor, familiilor acestora. După sfârșitul anului 2010, măsurile din acest text vor putea intra în vigoare. Ce măsuri am prevăzut în acest raport? În primul rând, regulamentul consolidează, mă iertați, spune domnul președinte, dragi colegi, Domnilor și domnilor, vă rog să ne lăsați să discutăm. Nu ne putem auzi. Yes, madam. Please, madam, please continue. Doamna de Vera, vă rog să continuați. Deci, care sunt măsurile prevăzute în acest raport? În primul rând, independența anchetelor de siguranță și a celor și a chentatorilor. Accesul garantat la probe, mijloacele necesare pentru a determina cauzele accidentelor. Un al doilea lucru important, textul permite să se clarifice uh, rolul EASA în caz de accident uh, aerian. De asemenea, se stabilește clar că această agenție, având uh, rol de autorizare, am impresia că pe nimeni nu interesează această prezentare. Deci nici măcar nu mă aud pe mine vorbind, spune doamna de Verac. Vă rog să continuați. După cum vedeți, nu-i putem determina pe colegi să schimbe atitudinea. Un al doilea lucru. Se clarifică rolul EASA în caz de accident aerian. Se stabilește clar că această agenție, deoarece are rol de autorizare, nu poate să achenteze ea însă și accidentele, deoarece nu poate fi și judecător și parte interesantă. Însă trebuie să aibă acces la informațiile necesare uh, Uh, pentru autorizări și, de asemenea, uh, să participe la expertiză. Anexa 13 din Convenția de la Chicago, conform acesteia, EASA va participa la anchete în calitate de consilier. Un al treilea progres, crearea unei rețele autorităților de anchetare în domeniul siguranței aeriene. În acest, uh, prin această rețea se oficializează cooperarea deja existentă în statele membre. Structura este flexibilă, fără personalitate juridică. Această rețea va permite să se îmbunătățească calitatea anchetelor printr-o cooperare sporită între statele membre va avea loc un schimb de bune practici și se va îmbunătăți pregătirea anchetatorilor. De asemenea, în regulament e vorba de relațiile între ancheta judiciară și cea tehnică de securitate. Și în această privință, regulamentul vine cu progrese concrete, deși sistemele judiciare sunt diferite. În primul rând, se garantează un acces imediat și nelimitat la probe pentru anchetatori, după care, după stabilirea unui acord prealabil între autoritățile judecătorești și uh, anchetatori. Un alt lucru important, protecția victimelor și a familiilor acestora. Textul stipulează că în caz de accident, lista cu pasagerii uh, la bordul aeronavei trebuie să, fa- să fie făcută publică într-un termen de cel mult două ore pentru a elimina, pentru a reduce suferința familiilor. De asemenea, o serie de măsuri pentru familiile victimelor sunt incluse, cum ar fi posibilitatea ca în momentul rezervării să se indice numele unei persoane care trebuie prevenită în caz de accident. De asemenea, familiile sunt uh, informate în legătură cu ancheta înainte ca aceasta să fie făcută publică. De asemenea, prezența unei persoane, dacă dacă uh, familia cere acest lucru, uh, prezența unui intermediar între familii și autorități, obligația pentru toate companiile aeriene din Europa să aibă un plan de criză care să țină cont de sprijinul psihologic acordat familiilor. De asemenea, toate companiile care deservesc uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă o asigurare minimă pentru indemnizarea familiilor victimelor. Un alt punct, procesul verbal de la evenimente. E un progres major pentru prevenirea accidentelor, deoarece în text se spune că EASA și autoritățile competente au acces la bazele de date pe care le au companiile aeriene și, aceste, și această bază de date va fi analizată pentru a preîntâmpina accidente. Acestea sunt principalele trăsături ale acest, principalele caracteristici ale compromisului. Le mulțumesc uh, raportorilor din umbră care au colaborat și care ne-au permis să ajungem la acest rezultat excelent. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Eu nu v-am deranjat, nu v-am întrerupt, deoarece ați început într-o atmosferă nu prea pozitivă. Vă mulțumesc, deci, încă o dată pentru discursul dumneavoastră și nu v-am întrerupt, v-am lăsat să vorbiți mai mult de patru minute punct uh, de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu am vrut să o întrerup pe doamna raportor, însă, iată, vă dau dreptate. Este imposibil modul în care a început această dezbatere. Este vorba despre accidentele, incidentele din uh, aviația civilă, este vorba despre vieți omenești la urmă, despre modul în care putem să îi protejăm pe pasageri. Este un punct extrem de important și ar trebui să ne gândim cum anume putem evita pe viitor, la începutul unor astfel de discuții, un astfel de haos în uh, sala de reuniuni. Vă mulțumesc, spune președintele. Într-adevăr, ar trebui să ne întrebăm toți colegii cum anume am putea să evităm astfel de situații. Pentru că, iată, dacă unii doresc să facă gălăgie, atunci ar putea să-și înceapă propriile dezbateri în afara sălii de reuniuni. Aveți dreptate. Vă mulțumesc. Doamna Malmström, în numele Comisiei, are acum cuvântul. Bine ați venit la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, bună ziua. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor, doamna Deverac și raportorilor din umbră pentru implicarea și sprijinul acordat Comisiei care a condus la acest regulament extrem de important privind um, siguranța traficului aerian în Europa. Nu a fost un proces ușor, este vorba de elemente care au necesitat niște negocieri foarte sensibile pentru a se ajunge la un echilibru între prerogativele investigațiilor privind siguranța aeriană și cele ale autorităților din domeniul justiției, nevoia de a conduce investigații și nevoia de a proteja anonimitatea celor care sunt afectați de investigații se numără printre acestea. Însă am făcut toate eforturile pentru a trage învățămintele din aceste situații și pentru a obține niște legi care să ne permită să facem investigații profesioniste și să prevenim viitoare incidente, accidente și să garantăm un nivel ridicat de siguranță aeriană în Europa. Prin urmare, este foarte important ca atât Consiliul și, cât și Parlamentul să fie gata să facă compromisul necesar și vă mulțumesc tuturor pentru asta. Subliniez de asemenea faptul că suntem de acord cu evaluarea raportoarei. Raportul prezintă o situație echilibrată dintre toate interesele care au fost implicate. Sigur, la urma urmei, pasagerii europeni sunt cei care au de câștigat Siguranța aeriană și protecția pasagerilor sunt elemente importante pentru Comisie și reprezintă o preocupare prioritară pentru noi toți care am participat la negocieri. De aceea invit toți membrii Parlamentului să sprijine textul de compromis care a fost negociat de doamna raportoare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamnă comisar, acum în numele partidului PP, Domnul Werner Kuhn, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar Malmström, dragi colegi, colega noastră Cristin de Verac a elaborat un raport excelent. Ni l-a prezentat după îndelungi negocieri și, iată, a spus pe bună dreptate în introducerea ei că este vorba despre drepturile omului aici. Trebuie să ne asigurăm de faptul că prevenirea accidentelor în aviația civilă se, îndrept, se uh, bazează acum pe o directivă extrem de veche. Și acum avem uh, acordul European Open Sky. Avem uh, o situație uh, în care în ultimii 15 ani din, în Europa traficul aerian s-a dublat. Prin urmare, Trebuie să îmbunătățim securitatea în acest domeniu și în acest context este absolut necesar ca toate incidentele și accidentele din domeniul aviației civile să fie tratate în mod corespunzător, în detaliu. După cum a spus uh, doamna de Veirac, trebuie să se facă diferență între um, organele de anchetă judiciară și de anchetă tehnică. Și pe viitor, la acest capitol, cu siguranță EASA va juca un rol extrem de important. Trebuie să o întărim în acest sens. Dar să nu uităm și că avem competențe naționale la acest capitol, în special în uh, domeniul aviației civile. Există, de exemplu, în Germania un sistem foarte bine pus la punct și trebuie să utilizăm aceste sisteme astfel încât să tragem învățămintele necesare în urma oricărui incident, accident. Uh, Asta și pentru a preveni faptul că iar se ajunge la situația în care se investesc bani aiurea în alte agenții noi. Putem așadar să economisim și să cooperăm mult mai bine. Președintele, vă mulțumesc pentru intervenție. Acum are cuvântul domnul Brian Simpson în numele socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, doamnei raportor, pentru munca deosebită pe care a depus-o la acest dosar. Eu aș vrea să mă concentrez asupra două chestiuni din acest raport. În primul rând, cum să îmbunătățim anchetele uh, asupra accidentelor și, în al doilea rând, drepturile victimelor și familiilor acestora. Comisia pentru Transporturi, după părerea mea, a consolidat o serie de propuneri dintre cele înaintate de comisie. Am lămurit rolul EASA, așa cum a spus și doamna de Veirac, în ceea ce privește anchetarea accidentelor, pentru a ne asigura că această investigare este independentă și uh, imparțială. EASA nu are cum să fie și anchetator în același timp. În ceea ce privește definirea rolului EASA, la articolul 13 acesta este definit uh, ca un rol de consiliere. De asemenea, ne dăm sprijinul pentru înființarea uh, unei rețele autorităților de uh, investigare. Și de asemenea spunem că datele trebuie analizate la nivel european pentru a îmbunătăți accesul anchetatorilor peste tot uh, în Uniunea Europeană. De asemenea, uh, Trebuie să avem un sistem de raportare fiabil și să ne asigurăm că informațiile corecte sunt uh, aflate după ce au loc incidentele. În revizuirea sa, Parlamentul s-a referit la revizuirea drepturilor victimelor și familiilor acestora, spunând că asistența și informațiile trebuie puse la dispoziție în termen de două ore. De asemenea, vreau să-i spun Comisiei că actuala directivă privind raportarea trebuie revizuită pentru ca ambele directive să poată fi complementare. Doamnelor și domnilor, munca doamnei de Verac a fost excelentă și o felicit pe dumneai și pe raportorii din umbră. Vă mulțumesc, domnule Simpson, pentru comentarii și pentru faptul că ați respectat timpul acordat domnul Cacin de la ALDE. Gospod predsednic, Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, sunt foarte mândru de acest document care a rezultat în urma unor negocieri trilaterale de succes cu Consiliul și Comisia. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru realizările sale, pentru curajul de care a dat o vadă și pentru faptul că a creat cadrul care oferă multe avantaje pasagerilor și care poate fi utilizat ca model. Comisia pentru Transporturi a pregătit un document foarte bun primăvara trecută, care a stat la baza negocierilor duse cu Comisia și Consiliul. Aș dori să mulțumesc și Asociației Controlorilor de Trafic Aerian, care ne-au ajutat la pregătirea acestei propuneri. Am reușit să uh, avem în vedere și posibilitatea schimbării prevederilor legale în abordarea noastră. Vrem să insistăm asupra importanței independenței și libertății investigatorilor și um, eliminării analizelor pripite. Rolul justiției și rolul autorităților de investigare trebuie să fie definite foarte clar. Parlamentul consideră că investigațiile tehnice trebuie să nu uh, sufere de implicarea sistemului judiciar și viceversa trebuie să încercăm să împiedicăm orice incidente și accidente, nu doar cele care au un final tragic orice contravine siguranței aeriene trebuie să fie luat în considerare. Directiva privind raportarea acestor incidente trebuie să fie reformulată cât mai repede posibil. AESA și-a asumat un rol foarte clar, nu este un organ de investigare, ci are un rol consultativ și poate să ajute la derularea investigațiilor. Raportorul a luat în considerare toate sugestiile noastre. Mulțumesc acum doamna Lichtenberger din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, acest raport este de o importanță majoră, pentru că, iată, avem o situație în care, la nivel european, uh, trebuie să tratăm informații care, tratate individual, nu pot să genereze o imagine de ansamblu. Trecem acum printr-o perioadă marcată de presiunea competitivității și este absolut necesar ca acum persoanele care uh, predau informații în ceea ce privește, de exemplu, defecțiune tehnice, să fie protejate de presiunea manifestată de liniile aeriene concurente sau de propria linie aeriană. Deci trebuie să analizăm situația îndeaproape, astfel încât informațiile de care avem nevoie pentru prevenire să fie protejate. Și de asemenea, trebuie să avem un regim clar în ceea ce privește anchetele uh, judiciare și anchetele tehnice, astfel încât uh, relația dintre acestea să fie echilibrată și să nu se ajungă la interfețe inutile. Îi mulțumesc doamnei raportor din suflet pentru colaborarea fructoasă la care am ajuns. Avem un document extrem de important și am făcut împreună un pas major. Mulțumesc, spune președintele. Peter Van Dalen, de la conservator și Reformiști, are cuvântul acum. Eh, eh, Vă mulțumesc. Doamna fost, raportorul nostru din umbră, mi-a spus că va întârzia în seara asta, din păcate, deci va veni mai târziu, iar eu folosesc acum timpul dumnea ei de vorbire. Domnule președinte, în primul rând o felicit pe doamna raportor pentru munca ei excelentă. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care au redactat acest document privind siguranța aeriană, care ne va permite să îmbunătățim situația. Doamnelor și domnilor, vrem să învățăm de pe urma erorilor și accidentelor, iar uh, investigațiile trebuie să fie independente de companiile aeriene, de organizațiile consumatorilor, dar mai ales față de autoritățile uh, judiciare. Ca serviciu public, noi vrem ca aceste achete să fie independente. Însă, de foarte multe ori, aceste investigații sunt supuse la foarte multe presiuni Există mulți care vor să fie și judecători și părți implicate, ceea ce e imposibil. Eu personal cred că ar fi fost mai bine să alegem modelul canadian. În Canada există o entitate de anchetă autonomă, independentă de judecători, obiectivă, care în caz de proastă gestionare a anchetei sau în caz de probleme trage un semnal de alarmă către justiție. O astfel de structură asemănătoare există și în țările de jos. Aceste lucruri sunt uh, reglementate la nivel constituțional. Deci, după părerea mea, un astfel de sistem ar fi de dorit, după părerea mea, cel mai bun. Iar textul pe care l-am scris împreună cu Consiliul ne permite totuși să avem investigații independente de, deși nu sunt pe deplin uh, mulțumit, totuși s-au făcut progrese, cum ar fi informațiile date victimelor și familiilor acestora. Deci, de data aceasta vom sprijini raportul. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Jacques Enan. Mulțumesc, domnule președinte. Spațiul aerian oferă cea mai mare siguranță și aici s-au obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește reducerea de emisii de CO2. Trebuie deci să facem eforturi ca lucrurile să rămână așa. Uh, înființarea unei astfel de agenții este o idee bună, cu condiția ca fiecare să uh, continue să facă uh, toate eforturile pentru a nu permite imixtiunea altor factori. Delocalizarea lucrărilor de între tinere în afara Uniunii Europene, folosirea de echipaje low cost, privatizarea spațiului aerian sunt lucruri care amenință siguranța aeriană. Uniunea trebuie să intervină, să-și asume responsabilitățile Intervine domnul președinte. Domnule deputat, vorbiți prea repede și interpreții nu vă pot urma. Îmi cer scuze, mulțumesc domnule președinte. Uniunea trebuie să intervină, să-și asume responsabilitățile în domeniu. Nu se poate mulțumi să uh, publice doar niște liste negre și să facă investigații. Trebuie să supravegheze um, companiile aeriene care nu creează condiții optime și trebuie să le atingă acolo unde le doare. Există multe accidente cauzate de eroare umană și de fiecare dată acestea se reduc la um, condiții de lucru necorespunzătoare la nivelul acestor companii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dragi colegi, spune domnul președinte, nu uitați că dacă vorbiți cu o viteză prea mare, este imposibil să avem o interpretare coerentă în toate limbile. Prin urmare, este foarte important să păstrați un ritm mai lent de intervenție și poate să aveți un discurs mai concis. Am învățat acest lucru în mandatul anterior. Trecem acum la următorii vorbitori. Domnul Luis de Grandes Pascual, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. O felicit pe doamna Veirac pentru raportul dumneei și pentru munca sa, care ne-a permis un acord în prima lectură. Cu toate acestea, am trei comentarii critice. Lucru inevitabil când au loc astfel de negocieri. În primul rând, s-a lăsat deoparte identificarea singulară a victimelor, iar atunci când ADN-ul permite astfel de identificare, e clar că familiile vor să le se dea corpul celui decedat și nu a altul. Va fi o sursă de procese în justiție și cred că ar trebui de asemenea să se particip, să se separeze ancheta judicială de cea tehnică. În al doilea rând, delegația spaniolă va trebui să se abțină, deoarece din 1987 În ceea ce privește aeroportul Gibraltarului, deci am avut un nou acord conform declarației de la Cordova, deci avem un nou acord între Marea Britanie și Spania privind acest aeroport. Deci vom avea această excepție. În rest, părerea noastră este pozitivă în legătură cu acest raport. O laud încă o dată pe doamna de Verac și sunt sigur că votul va fi pozitiv. Vă mulțumesc pentru comentarii. Domnul Janusz Zemke acum. Bardzo chciałem podziękować. Myślę... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să intervin pentru început prin a menționa că trebuie salutat, salutat faptul că avem o protecție mai mare la nivel european ceea ce privește siguranța în aviația civilă. Există, sigur, încă, în continuare accidente, incidente, însă, per ansamblu, situația s-a îmbrătățit. Din păcate, ă, siguranța nu este ceva ce obții definitiv. Iată, din când în când mai apar accidente, apar incidente. Ei bine, trebuie ca aceste situații să fie investigate în mod independent și profesionist. Acest lucru trebuie realizat astfel încât să putem să emitem la final recomandări în baza rezultatelor anchetei pentru a preveni viitoarele accidente. Sistemul, sistemul existent la nivel comunitar pentru investigarea accidentelor nu este atât de bun pe cât ar putea fi de fapt. Acum, dată fiind activitatea Parlamentului European, situația s-ar putea îmbunătăți. Cred că acum avem o bază de lucru excelentă, avem un proiect de raport excelent al doamnei de Veirac. Însă, permiteți-mi să fac următoarea remarcă. O serie de observații și amendamente au fost incluse în acest raport, raportul fiind produsul unui compromis. Cred că ar trebui să votăm ceea ce s-a negociat între Parlament, Comisie și Consiliu în acest context, pentru că există o serie de amendamente care ar putea fi binevenite de unii și de alții nu. Președintele, mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Meissner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă comisar, aș dori să abordez un punct uh, pe care domnul Cacin nu a mai putut să-l menționeze din motive de limitarea timpului. Nu este vorba doar despre anchetarea cauzelor unui accident, ci și despre protecția victimelor și aparținătorilor. Grupul meu politic s-a implicat foarte mult pentru a se asigura de faptul că aparținătorii primesc informații rapide privind cauzele accidentului și, de asemenea, ne-am dorit ca și partenerii să uh, primească informații în cazul parteneriatelor civile. Acest raport uh, este unul excelent, nici nu putem lăuda îndeajuns, pentru că, iată, directiva în baza căreia funcționează acum aviația civilă este veche de 16 ani. Să nu uităm că avem nevoie de investigarea anchetelor pentru a asigura protecția aviației civile. În America există de mult uh, un oficiu de anchetă independentă în acest domeniu și avem și noi nevoie de așa ceva. Uh, și să nu uităm că este bine să prevenim, în primul rând, accidentele. Mulțumesc încă o dată doamnei de Veirac pentru, inter, pentru raportul acesta extraordinar. Mulțumesc, domnul Marian Jean Marinescu, un minut și jumătate. Domnule președinte, creșterea constantă a traficului aerian a determinat necesitatea adaptării cadrului legislativ privind investigarea accidentelor aeriene. Doamna Veirac a obținut uh, un compromis final excelent

Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că directiva din 94 uh, este acum depășită. După cum s-a spus de mai multe ori, traficul aerian extins necesită noi măsuri de siguranță, o mai bună coordonare, o mai bună inspecție și o mai bună coordonare și cooperare. Raportul definește foarte clar rolul autorităților competente și acest lucru îmi place. Am sprijinat, sprijinit propunerea menționată de domnul Simpson și de doamna raportor și anume ca um, esa să nu aibă niciun rol în investigațiile aeriene. Rolul lor este să certifice navele aeriene, nu să investigheze situația regată de un accident. În ceea ce privește rețeaua, apreciez acest lucru. Pregătirea este foarte importantă și formarea, fiindcă ce trebuie să facem este să reducem diferențele între standardele naționale. Listele de pasageri reprezintă un factor foarte important atunci când are loc un accident, mai ales atunci când se întârzie publicarea acestora. Și faptul că se menționează un termen de două ore este foarte bine. E destul de uh, de, um, de să trebuiască să dai numele unei persoane de contact când îți uh, rezervi un bilet de avion, dar este un factor important, fiindcă acest lucru poate să ajute la îmbunătățirea situației. Sunt de acord și cu ceea ce privește ADN-ul, dar uh, tot ce pot să fac este să o felicit pe doamna raportor și pe raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult uh, colegilor și acum domnul uh, Zasada, un minut și jumătate. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, koleżanki, koledzy. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm un document de importanță majoră pentru 800 de milioane de pasageri care călătoresc pe calea aeriană în Uniunea Europeană anual. Este un document așadar extrem de important. De 16 ani încoace avem un regulament unic, un regulament care datează de pe vremea în care traficul aerian nu era atât de intens. Acum discutăm însă despre o sumă de 800 de milioane de pasageri anual. Nu vom avea siguranță dacă nu vom avea și raportare voluntară din partea piloților și din partea echipajului aerian. Dacă piloții și echipajul se simt în siguranță, uh, Uh, dacă aceștia pot uh, simți că pot raporta despre incidentele care survin la bord, atunci cu siguranță vom avea rețeta succesului pentru siguranța aviației civile. Nu vom avea siguranța aviației civile dacă autoritățile în acest domeniu se vor simți uh, sub presiunea autorităților de anchetă judiciară sau de anchetă tehnică sau de mass media. se uh, manifestă o presiune pentru o raportare instantă adesea. Însă să nu uităm că aici discutăm despre siguranța de cetățenilor europeni, un lucru extrem de important. Siguranța aviatică reprezintă uh, o chestiune extrem de importantă pentru toți cetățenii. Mulțumesc, spune președinte. Acum trecem la Catch the Eye cinci lor de cuvânt. Primul vorbitor, domnul Adrover. Aveți cuvântul un minut, spune președinta. Vă mulțumesc. Astăzi se împlinesc doi ani și o lună de la accidentul cu 154 de victime de la Barajas, de la Madrid și foarte multe familii care suferă majoritatea din insulele Canare. Toți membrii de aici împărtășim durerea lor. Din păcate, astăzi, la 2 ani de la acest accident, ancheta tehnică încă nu s-a încheiat. Familiile victimelor se întreabă în continuare ce s-a întâmplat atunci și nu primesc un răspuns. E regretabil, din două motive fundamentale. În primul rând, familiile victimelor nu merită așa ceva. În al doilea rând, deoarece nu sunt publicate date importante care ar fi fundamentale pentru siguranța aeriană și care sunt indispensabile pentru a preveni alte accidente. Eu am încredere în faptul că acest uh, raport pe care îl vom vota mâine ne va duce la o agilizare a anchetelor în astfel de situații și sper să nu se mai întâmple așa ceva. Și sunt de acord um, cu ce a spus colegul Luis de Grantes. O felicit pe doamna de Verac pentru acordul în prima lectură, însă sper că nu am cedat prea multe în uh, beneficiul anumitor interese, deoarece victimele au întâietate. Are cuvântul la... Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că cel mai rău lucru atunci când ești aparținătorul unui pasager este să vezi că avionul decolează și apoi afli că s-a întâmplat ceva, că ceva a mers prost și că acesta s-a prăbușit. Ceva mai înfiorător de atât nu pot imagina. De aceea o felicit încă o dată pe doamna de Virac pentru faptul că acest raport, într-adevăr, se soldează cu un rezultat concret. Și anume, propune posibilitatea de a numi un aparținător și de a stipula obligația pentru liniile aeriene să publice o listă cu numele pasagerilor într-un timp foarte scurt. Este foarte important să facem acest lucru pentru a ne asigura că cei care nu știu ce s-a întâmplat cu cei dragi pot să beneficieze de informații și de ajutor. De asemenea, sistemul anchetelor interne și anchetelor externe reprezintă două sisteme care acum se află în dezechilibru. Însă raportul acesta propune un echilibru decent, atât pentru a asigura claritatea la nivelul autorităților, cât și pentru a asigura coerența anchetei. Încă o dată o felicit pe doamna raportor, pentru că, iată, raportul emis este excelent. Mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Bilbao are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, singurul obiectiv este preîntâmpinarea altor accidente. Mă, bucur faptul, mă bucură faptul că se garantează independența anchetei, că se îmbunătățește coordonarea prin crearea acestei rețele. Prin măsuri diferite sunt protejate victimele și familiile acestora. Informațiile sensibile, de asemenea, sunt protejate. E nevoie de confidențialitate totală și aceste informații nu trebuie utilizate uh, în alte scopuri. E vorba de registrări, de voce, de imagini. Dar cred că de la bun început în Ius Cultura ar fi trebuit să includem și această cultură a echității. Salut de asemenea faptul, faptul că se cere companiilor să protejeze victimele și familiile acestor, așa cum nu o fac în momentul de față. Acum, doamna Vertman. Mulțumesc, președinte. Traficul aerian crește constant. Siguranța este extrem de importantă și pentru a garanta siguranța avem nevoie de un oficiu independent pentru tratarea cazurilor uh, defectoase și pentru a asigura corectarea acestora. Asta pentru a asigura uh, siguranța pasagerilor. Și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru rezultatul extraordinar. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Fernandez are cuvântul. Mulțumesc, Transportul aerian joacă un rol foarte important în uh, mobilitatea persoanelor și în dezvoltarea economiei mondiale, care este din ce în ce mai globalizată. Legislația europeană cere investigarea în cazul accidentelor aviatice, dar nu este adusă la zi. Și dat fiind că au apărut noi entități, cum ar fi AESA, este bine, este nevoie să se armonizeze competențele în cazul investigațiilor, în cazul unui incident, în, la nivelul tuturor statelor membre. Ancheta trebuie să fie întotdeauna un factor care să ajute la prevenirea acestor incidente sau accidente. Există o mare presiune în ceea ce privește reducerea costurilor, dar asta crește riscurile și afectează siguranța aviatică. Economia nu trebuie să primeze asupra vieții persoanelor. Prin urmare,

aeriene este esenial ca uniunea europeană să încheie acorduri privind sigurana aviaiei civile i cu ări nemembre. Ultimul vorbitor, domnul un minut. Eh, Mulțumesc, președintă. Aș dori să adaug un aspect pe care nu l-am menționat în intervenția mea anterioară. Informarea rudelor. Acestea trebuie să se bucure de drepturi egale, nu trebuie să fie victimele discriminării. Situația, sigur, variază de la un stat la altul, dar Parlamentul dorește să protejeze drepturile rudelor, victimelor. Aceste drepturi sunt recunoscute doar în anumite state membre. Și cred că, în acest sens, trebuie să ne gândim la definiția dată familiei în țara de origine a victimei. Credem că aceasta este o realizare destul de importantă. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că uh, nu s-au creat noi instituții, din potrivă ne bazăm pe o rețea de birouri naționale de anchetă care sunt interrelaționate. Mulțumesc. La final, doamna comisar Malmström are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că mesajul transmis este foarte puternic mesaj către pasageri și către familia acestor. Iată, consensul este larg la această sesiune plenară și cu siguranță există aprobare pentru munca doamnei raportor și a raportorilor din umbră. Aștept cu nerăbdare munca ce ne stă acum în față, dată fiind uh, îmbunătățirea siguranței aviației civile în ceea ce privește anchetele ce trebuie efectuate în caz de accidente, incidente. Cu siguranță trebuie îmbunătățită independența anchetelor și trebuie să asigurăm metode înalte de uh, investigație și standarde înalte. Este foarte important ca în Uniunea Europeană să, se, să fie reflectate uh, progresele înregistrate de ASA, progrese care pot să ne ajute, dată fiind expertiza și competența din acest domeniu. Doresc să subliniez, după cum au făcut-o și antevorbitorii mei, uh, că cei de la EASA vor participa doar în calitate de consilieri tehnici, cu expertiză și cu evaluările de rigoare. Ei nu vor investiga, nu vor face anchete pe marginea accidentelor survenite. Comisia dorește să modernizeze sistemul de raportare în ceea ce privește accidentele din aviația civilă. Asta pentru ca la final să avem instrumentele optime pentru a ne face cu toții datoria, și anume să protejăm viața pasagerilor europeni. Vă mulțumesc încă o dată pentru o dezbatere extrem de constructivă. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumim comisiei. La final, doamna raportor are încă o dată cuvântul. Doamne de Verac, poftiți, vă rog. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile la textul meu. Aș vrea să mulțumesc și comisiei care ne-a ajutat foarte mult la obținerea acestui acord Aș vrea să-i spun domnului Zemca că mâine nu vom avea decât un amendament, o greșeală. Consiliul a uitat să introducă un paragraf în text și am încercat cea mai bună cale de a-l introduce. S-a făcut printr-un amendament, dar va exista unul singur. Domnul Higgins, poate nu m-ați auzit, fiindcă la început era o mare gălăgie. Lucrul acesta a fost oricum repetat și de doamna Malmström. S-a stabilit că agenția are rol de certificator și că nu poate participa la investigații, dar trebuie să poată avea acces la informații uh, pentru a uh, participa cu expertiza sa. Îmi pare rău că nu am înțeles uh, când mi a spus că delegația dumneavoastră se abține la acest text, fiindcă îmbunătățește foarte mult situația actuală. În prezent nu există informații, familiile rămân în certitudine. Uh, și într-o primă lectură, raportorii din umbră vă pot certifica acest lucru, Parlamentul nu a cedat pe niciun punct și uh, punctele de vedere ale Parlamentului se regăsesc în toate punctele esențiale ale textului. Sunt foarte încântată de faptul că, așa cum a spus domnul Kuhn, acest text se bucură de un consens la nivelul grupurilor politice. Sper că acest lucru va duce la un vot pentru mâine, pentru acest raport și uh, acest lucru ne va permite să confirmăm rolul de forță motrice a Parlamentului în ceea ce privește protecția cetățenilor în această Europa care asigură protecție. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Această dezbatere este închisă. Votul va avea loc mâine la ora prânzului. Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este